Hello. Good morning. Bună dimineața. Oh yeah. I have never used this before. Where are the rest? Unde este restul lumii? Sau suntem foarte puțini? Oricum, bună dimineața tuturor! Continuăm în mod hotărât ședința noastră. Am avut o ședință a coordonatorilor foarte eficientă înainte, așa încât vom continua, voi continua în limba greacă. Nu, nu pot să continui în limba greacă pentru că nu există interpretare în limba greacă. Ah, pot să vorbesc în limba greacă. În regulă. Deci pot să vorbesc în limba greacă și se va traduce pentru dumneavoastră. to do my best. So, good morning again. Uh, first, the... Nu, îmi pare rău, numai de după amiază voi putea vorbi în greacă. Uh, îmi cer scuze din partea doamnei Mazzoni, președinta uh, Comisiei PETI, care nu a putut să participe la această întrunire a Comisiei. Domnule Iturgais, vă rog, întotdeauna faceți așa, sunteți tânăr și curajos now and oh, Mr. Cashman as well, who is formally absent due to his participation uh, to an official mission as chairman of the South Africa delegation. So you have the draft agenda. Iată proiectul de ordine de zi, îl aveți în fața dumneavoastră. Îl avem în toate limbile. Nu se regăsește în dosarul dumneavoastră, dar îl aveți oricum. În ceea ce privește ordinea de zi, încă o dată, domnul Boștinaru a sugerat ca punctul 7, privind o discuție despre avizul pe tema biodiversității, să fie amânat. Dânsul nu este mulțumit de versiunea care a fost distribuită membrilor în dosare o versiune modificată va fi uh, transmisă tuturor și o vom discuta uh, pe 22-23 martie la următoarea întâlnire a Comisiei. Întâlnirea va începe astfel cu punctul 8 și anume vizita de constatare, vizita de lucru la Uelva. Aceasta a fost uh, condusă de doamna Pascal Gruni, domnul uh, Boștinaru și doamna Ocan. De asemenea, vreau să vă informez că punctul 9 a fost uh, amânat. Vom avea petiționari care vor participa la întâlnirea de astăzi. Aceștia se referă la punctele 10, 15, 20, 21, 22 și 24. În ceea ce privește petiționarul pentru petiția 10, petiționarul uh, nu va fi prezent. În ceea ce privește punctul 3, aprobarea procesului verbal, dacă nu are nimeni obiecții, îl considerăm aprobat. În regulă. Să trecem atunci mai departe la punctul 4. Acum o săptămână, o, o listă de petiții uh, de închis sau de redeschis a fost distribuită către toți uh, membrii. Nu au fost făcute obiecții, așa încât lista de propuneri este considerată drept aprobată și uh, va fi atașată la procesul verbal al ședinței. În ceea ce privește procesul verbal, uh, Există și o listă petiții declarate admisibile de la ultima ședință a acestei comisii. Punctul 5. Diverse. Nu avem nimic de comunicat la diverse. Iar punctul 6. Aș vrea să vă informez pe scurt despre ceea ce am discutat și ceea ce s-a sugerat uh, sub formă de decizii la întâlnirea coordonatorilor, care a avut loc mai devreme în această dimineață. A existat o solicitare uh, din partea PPE-ului în ceea ce privește modurile în care petițiile sunt considerate admisibile sau neadmisibile și alte detalii pe această temă, iar în final s-a sugerat de către secretariat să existe un document în scris în care să fie clarificate toate aceste neînțelegeri deci, dacă există vreo sugestie suplimentară, atunci aceasta va fi făcută în scris, nu sub altă formă. În al doilea rând, pregătirea uh, vizitelor de constatare în Austria și în Italia, Campania, în ambele cazuri, grupul grupurile vor trebui să desemneze membrii care să participe la aceste vizite și acest lucru va fi făcut de către coordonatori. Deci este responsabilitatea coordonatorilor. A existat o discuție foarte interesantă, foarte angajată și controversată referitoare la o petiție o petiție privind uh, peisajul cultural din Toledo petiție înaintată de Academia Regală a Beaux Art din Toledo, artele frumoase din Toledo, Bel Art din Toledo. Soluția finală a fost uh, aceea ca secretariatul să transmită o sinteză a tuturor documentelor care sprijină admisibilitatea acestei petiții, astfel încât acest document scris să reprezinte baza pentru o decizie pe care să o luăm noi privind viitorul acestei petiții. În ceea ce privește anumite recomandări referitoare la petiții din Spania, și în baza celor spuse de domnul Iturgais și a dubiilor exprimate de acesta, vor fi oferite explicații din partea secretariatului. Deci și acest lucru este rezolvat. On the draft resolution relating to its Firma Brennan și petiția legată de aceasta uh, a fost uh, discutată a fost adresată o petiție către comisie și a avut loc o discuție uh, în ceea ce privește petiția uh, privind legea litoralului din Spania, conform raportului Ocon uh, și pe această temă a avut loc o discuție uh, angajată și cât poate de fructuoasă, care a dus la anumite concluzii uh, referitoare la următoarea decizie. Această petiție sau aceste petiții mai degrabă, vor fi discutate pe 22-23 martie. Pe 29 martie vor participa și autoritățile spaniole pentru a-și exprima punctul de vedere, iar pe 23 vor fi prezenți petenții care își vor exprima și punctele de vedere. Între timp, grupurile parlamentare și coordonatorii vor putea aprecia și clarifica toate aspectele mai puțin clare. Acest lucru s-a convenit de către noi toți în această dimineață. A existat o întrebare referitoare la ce se va întâmpla cu ședința din aprilie, pentru că am aflat că ea coincide cu perioada de Paște și cu vacanța de Paști. Și ce am decis? Trebuie să decidem noi acum cum vom proceda. secretariatul va vedea dacă există alternative pentru a muta această dată a ședinței și uh, vă vom comunica cât se poate de repede dacă uh, membrii vor fi disponibili pentru uh, a participa la ședința din săptămâna respectivă sau nu. Bun, punctul numărul 8 cu privire la rezultatele acestei vizite de constatare la Uelva. Doamnă Gruni. Nu știu dacă pot să spun că sunt concluzii, pentru că vom face ulterior raportul. Pot doar să vă povestesc cum s-a desfășurat misiunea noastră la Uelva. Am fost însuțită de domnul Boștinaru și de doamna Oken. Iar uh, în ce îi privește pe spaniolii care ne soțea, dar nu făceau parte din delegația oficială, e vorba de domnul Meyer și de domnul Ianis. Ne-am uh, întâlnit mai întâi cu reprezentanți ai Ministerului și cu industri- uh, din industria mediului și cu petenții. Asta a fost în prima zi. A doua zi, la Uelva, am vizitat locul unde se fac depozitele de deșeuri am uh, vorbit cu reprezentanții întreprinderii, cu sindicatele, cu autoritățile locale și cu Asociația pentru Protecția Sănătății. Și în ultima zi am uh, întâlnit primarul localității Uelva și uh, autoritatea provinciei Uelva și a Andaluziei. Ne-am uh, așteptat ca la această misiune să vedem un nivel ridicat de poluare industrială, deci știam că este un subiect sensibil și uh, mass media uh, era cu ochii pe noi în fiecare zi. Așa că nu a fost întotdeauna dific- ușor să ne facem munca. Dar cred că, pe ansamblu, misiunea s-a desfășurat bine, am reușit să stăm de vorbă cu toți cei care erau afectați de această problemă Iar uh, în raportul nostru va trebui să încercăm să formulăm niște recomandări, știind, bineînțeles, că noi am ascultat puncte de vedere foarte divergente și că inclusiv studiile arată date contrare. Singurul lucru pe care pot să-l spun astăzi este că există o reală lipsă de comunicare între toate părțile interesate. Fiecare rămâne în colțișorul său, face studii care îi confirmă propriile păreri sau care uh, neagă semnele de alarmă și, până la urmă, nu se stabilește o comunicare. Deci, cred că una dintre recomandările noastre va fi să îi reunim pe toți în jurul unei mese ca să poată discuta. Avem uh, părerea unor oameni de știință, la un moment dat știu că am avut o problemă cu petenții care au vrut să intre cu forța în uh, locația respectivă și să viziteze. Eu nu am vrut să-i însoțesc pentru că avusesem deja un contact cu întreprinderea și apoi cu petenții. Deci am zis că da, ei pot să viziteze exteriorul, dar ei au vrut să pătrundă cu forța în interior, deși li se spusese că era interzis. Deci eu, ca șef de delegație, nu uh, i-am uh, sprijinit știu că unii dintre colegi au înțeles altfel lucrurile, dar eu am vrut să respect pe toată lumea și știam că merg în Spania ca să audiez punctele de vedere ale tuturor și să încerc să aduc un răspuns, niște recomandări, așa după cum v-am spus. Iată ce am avut de zis. Mulțumesc foarte mult tuturor colegilor care m-au însoțit pentru că m-au sprijinit realmente. A fost prima mea misiune, deci mulțumesc tuturor. Thank you Mulțumesc, doamnă Gruni. Doamna Ocan. După cum puteți vedea, avem un cavaler printre noi. Sunt într totul de acord cu ceea ce a spus uh, doamna Gruni, însă aș dori să adaug un punct din perspectiva mea. Nu a existat niciun fel de manipulare din partea petenților. Noi am întârziat, am fost stresați, situația nu a fost una fericită, iar ei ne-au spus că ne vor duce într-o anumită zonă care este accesibilă în mod normal tuturor. Acest lucru era clar. Însă, vreau să îi apăr puțin pe aceștia, pentru că uh, am fost supuși și noi unei presiuni puternice mi-a lipsit un lucru și anume să văd acea locație în care ei susțin că există îndoiel referitoare la modul în care pot fi asigurate apele respective. Și ei spun că acel canal nu este închis și nici asigurat. Îmi pare rău că nu am putut vedea această locație, pentru că reprezenta un punct uh, foarte important în toată această dezbatere. Nu am putut însă face nimic în acest sens, nu am putut merge într-acolo și sunt de acord cu doamna Gruni că a fost o situație spontană și nu am putut să facem acest lucru, însă îmi lipsește faptul că nu am putut vedea locația respectivă. În rest, sunt într totul de acord cu ceea ce a spus doamna Gruni. A fost o vizită foarte interesantă, uh, fructuoasă și de-abia aștept să lucrăm pe marginea acestui raport. Mulțumesc, domnul Boștinaru. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt um, pe deplin de acord cu concluziile prezentate de doamna Gruni, care a fost coordonatoarea grupului PP. Vreau să menționez de asemenea că atmosfera de cooperare dintre membrii delegației a fost una excelentă, fie că a fost vorba de uh, membrii titulari, fie că a fost de, uh, vorba de ceilalți membri ex officio. Au fost probabil câteva neînțelegeri și mici încercări de a deturna pe cale politică această vizită la Uelva. A doua remarcă a fost că ne-am întâlnit cu toți actorii relevanți. Ne-am întâlnit și cu administrația întreprinderii, și cu sindicatele, și cu autoritățile locale, și cu responsabilii de la nivel central, guvernul spaniol și guvernul regional. Cred că informațiile pe care le-am primit noi sunt importante, dar ele rămân foarte contradictorii, uh, de dreptul în conflict. Trebuie însă să judecăm această situație cu toată responsabilitatea și echilibrul necesare. Și, în fine, am reușit să confirmăm că, în calitate de comisie responsabilă cu petițiile, noi putem să ducem un dialog excelent cu cetățenii europeni. La Uelva, interesele autorității și ale mass media au fost imense, dar vreau să subliniez că vizita a fost una excelentă, iar informațiile care până la urmă au ajuns din partea Euratom au contribuit la clarificarea uh, vizitei noastre. De asemenea, vreau să spun că această vizită trebuie să fie văzută ca un exemplu un exemplu de soluționare în mod foarte precis și detaliat a tuturor detaliilor cu privire la poziția și reacția fiecărui membru sau membre din delegație. Pentru că Anterior, noi am hotărât că vom fi însoțiți de reprezentanții ai petenților și nu de mass media. A fost o decizie pe care a luat-o delegația, dar mai târziu am descoperit că acest lucru nu fusese acceptat de toți. Așa că pe viitor ar trebui să reglăm toate aceste mici uh, amănunte pentru a evita situația sensibilă în care ne-am putea regăsi Uh, și în care membrii delegației comisiei nu ar fi într totul de acord. Vă mulțumesc pentru cooperarea de care ați dat dovadă. Mulțumesc tuturor delegaților și aș mulțumi uh, responsabililor societății civile spaniole. Doamnă președinte, ca să vă dau un exemplu de cum se poate manipula situația, să vă spun că înainte mass media prezenta uh, situația unor uh, activiști uh, ecologiști care erau acolo la locul cu pricina, locul unde se depuneau rezidurile, în costume de protecție ca și cum, uh, ca niște cosmonauți uh, și se îmbrăcaseră astfel special ca să suscite emoție. Noi am descins la fața locului, uh, îmbrăcați, obișnuit, în costum, fără a ne lua vreo protecție suplimentară și iată că suntem încă în viață. Problema este că uneori tindem să alunecăm în sfera politicului și cred că ar trebui să evităm acest lucru pe viitor să evităm acest lucru în toate misiunile noastre. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Și am participat ex officio în această misiune. Aș vrea să îi felicit pe cei trei deputați care au făcut parte din această misiune. O felicit pe doamna Gruni, îi felicit pe ceilalți doi colegi. A fost uh, o zi foarte încărcată, foarte importantă și am văzut că practic totul depindea de un singur lucru. Era o problemă foarte importantă, însă din fericire una din petiții se referea la faptul că extensiune de 1200 hectare, que este... că nu mai trebuiau deversate acele substanțe pe o suprafață de mult mai mare decât întregul oraș Huelva. Tribunalul și Audiența Națională au spus că decembrie anul acesta era termenul limită, deci o problemă care a fost soluționată. Iar acum cred că trebuie să încercăm să dăm recomandări privind două chestiuni nesoluționate. În primul rând, regenerarea acestor 1200 uh, de hectare din acest punct de vedere, cred că ar trebui să facem eforturi, uh, așa cum a precizat și uh, legea spaniolă, Direcția Generală a Litoralului, deci trebuie să vedem despre ce poluare vorbim, pentru că există clar poluare. Iar o altă chestiune importantă în care s-a implicat și comunitatea științifică este să se ancheteze cauzalitatea între boli și poluare. Din punctul meu de vedere, acestea sunt punctele cheie asupra cărora celor trei administrații, națională, regională și locală, aveau aceeași părere ci se îndreptau în aceeași direcție. Rolul primăriei din Uelva, de asemenea, trebuie clarificat, după părerea mea. Nu cred că e admisibil ca o administrație locală cu probleme să nu se coordoneze cu celelalte niveluri de administrație. E o problemă importantă, după părerea mea, și, în sfârșit, în ceea ce privește acest incident, pot să vă spun că, în momentul respectiv, eu unul am purtat o mască dar o mască nu e neapărat un costum de protecție. Ține de percepția fiecăruia. Domnul Boștinaru spunea că acolo nu exista risc de radiere. Eu unul vă spun că am fost acolo cu un aparat de măsurat uh, radiațiile, am ajuns într-o zonă Poate că vom avea ocazia să vedem exact o hartă a acestui uh, sit. Există 4-5 secțiuni și între partea a doua și a treia există o zonă de deversare într-un râu. Iar uh, aparatul care a măsurat uh, nivelul de poluare a dat un nivel de 300 de ori mai ridicat decât nivelul permis. Așa cum a spus doamna Ocken, petenții doreau să se intre prin zona prin care s-a intrat tot timpul, deci nu au existat probleme în acest sens. Și nu cred că ar trebui să uităm faptul că munca făcută a fost foarte riguroasă, iar acum așteptăm să vedem care va fi reacția Comisiei Europene și va trebui să dăm dovadă de o atitudine constructivă și să reacționăm la problemele care îi îngrijorează cel mai mult pe cetățeni. Am uh, adunat foarte multe, am cules foarte multe informații și cred că acum ne vom putea face munca așa cum trebuie. Domnul Martinez. Domnule Martinez. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă voi exprima în franceză pentru doamna Gruni. Și am să spun am să spun că a fost uh, prima noastră misiune, dar a fost o misiune reușită și vă felicit. A fost o misiune complicată, dificilă și v-ați descurcat foarte bine. Trebuie să recunoaștem acest lucru și eu sunt uh, încântat să recunosc succesul dumneavoastră. Acum vă exprima în spaniolă, dacă îmi permiteți. După părerea mea, această misiune este importantă. Deoarece acolo s-a întâmplat ceva, ceva ce nu ar fi trebuit să se întâmple și cred că va trebui să tragem învățăminte și pentru alte misiuni. Comisia noastră a fost o comisie prost utilizată, cel puțin în timpul unui mandat, eventual chiar de-a lungul a două mandate. A fost utilizată în mod greșit de către persoane și de către organizații care pe teren nu au nicio capacitate și nu se bucură de reprezentativitate. Au existat oameni care au politizat tot felul de teme pentru a avea un anumit impact în mijloacele de comunicare. Asta s-a întâmplat cu această comisie pentru petiții de-a lungul anilor. Iar eu unul am denunțat acest lucru și în grupul meu, în grupul socialiștilor, deoarece și la socialiști au existat persoane care au fost uh, ispitite să acționeze astfel. Am pus practic tot ce aveam de spus spunând acest lucru. Trebuie să citim și să vedem care au fost unele din urmările sau care au fost reacțiile în presă în urma acestei misiuni. De multe ori, uh, anumite lucruri care par să fie în regulă se dovedesc a fi problematice. După părerea mea, e o mare problemă, deoarece atunci când te deplasezi într-o astfel de vizită, trebuie să uh, fii calm, să fii uh, liniștit. Gândiți-vă, care era situația acolo? Camerele de televiziune erau tot timpul acolo. În alte misiuni, nu au fost tot timpul uh, jurnaliști care să vă urmeze. Se hotărâse însă că nu urma să existe această mobilizare din partea mijloacelor de comunicare. Deci în acest caz n-a existat, dar în alte cazuri știți foarte bine cum se întâmplă. Doamna Gruni cu foarte multă discreție și foarte pertinent a spus ce s-a întâmplat. Deci eu nu mă refer neapărat la acest caz. Domnul Willy Meyer, prietenul meu, a spus foarte bine că pe de altă parte e o problemă pe cale să fie soluționată sau care a fost soluționată practic în mare parte. Asta e foarte bine. Noi știam că problema fusese soluționată înainte să mergem acolo. Știam că au existat decizii judecătorești, decizii administrative. Se știa că problema era pe cale de a fi soluționată. Justiția funcționează în mod uh, rezonabil, în aparență, deci de aceea s-a ajuns la o soluție. Dar, prieteni, eu aș dori acum să mă refer la ce se poate întâmpla pe viitor, deci să nu vorbesc doar despre acest caz. Deci această comisie nu are cum să devină un complice la aceste happenings, la aceste evenimente atât de mediatizate. Deci noi nu putem contribui la aceste procese uh, ale unor agitatori. Deci noi nu avem cum ca prin prezența noastră să devenim altceva. Rolul nostru este să anchetăm, să vedem dacă legislația europeană a fost încălcată. Aceasta este obligația noastră. Nu e posibil ca anumite mijloace de comunicare să spună următorul lucru. Europa, nici măcar nu vorbesc de Comisia de Petiții, apar astfel de titluri. Europa condamnează, Europa analizează, și dacă nu vorbesc de Europa între ghilimele, vorbesc de Parlamentul European. Deci nu e vorba neapărat de Parlamentul European, e vorba de o anumită delegație, de o anumită comisie de la Parlamentul European. Cu acestea vreau să vă spun, dragi colegi, că trebuie să fim foarte atenți. Eu am încercat să mă refer la alte cazuri și să vă reamintesc uh, de faptul că există această problemă de foarte mult timp. Această comisie este utilizată de către anumite grupuri, de anumite persoane care nu au reprezentativitate. Deci este folosită Comisia pentru Petiții pentru a obține minute la televiziune, pentru a obține articole în presă deoarece prin alte căi, prin ponderea lor, nu reușesc să, să-și impună punctul de vedere. Deci vă rugăm să nu devenim complici la așa ceva. Parlamentul European astfel și-ar asuma un rol nepotrivit. Noi reprezentăm majoritatea opiniei publice. Deci, încă o dată, îi felicit pe cei trei colegi, o felicit pe doamna Gruni, pe doamna Auken, pe domnul Boștinaru și, bineînțeles, pe Vili Maier și pe celălalt coleg. Ar fi trebuit să merg și eu, însă deoarece mergea colegul lui Ianes, nu cred că a fost necesar să mă deplasez și eu. Am fi fost prea numeroși. Comisia Petiției era foarte bine reprezentată în această misiune. Vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc, domnule Martinez. For the future. Pentru sugestiile dumneavoastră, pentru viitor, domnule Mayer. Oh, Miguel Angel, Miguel Angel, ești un prieten și nu e prima oară când uh, iei cuvântul pentru a semnala această problemă. Eu cred că la Uelva această comisie și Parlamentul European trebuia neapărat să intervină. Deci nu era vorba de agitație și de propagandă. Nu. Faptul că noi ne-am deplasat în această misiune nu înseamnă acest lucru nu a fost vorba de agent prop. Așa ceva nu e pe agenda noastră de lucru. Era vorba de un fapt îngrijorător. Administrațiile interveneau, cu excepția uneia. Tribunalele trebuiau de asemenea să reacționeze la ce se întâmpla. De aceea cred că la nivel european, de data aceasta, Sosirea noastră a intervenit cam târziu, poate că dacă am fi fost uh, pe teren mai devreme, am fi putut da recomandări, am fi putut uh, da recomandări pentru a avea o compatibilizare între producția industrială și mediul înconjurător. Și probabil că am fi liniștit uh, multe persoane. În ceea ce privește presa, eu am fost în multe misiuni în Spania, de exemplu legată de uh, Um, autostrada M30 de la Madrid și în fiecare misiune era prezentă presa. Care e diferența între Uelva și Madridul și autostrada M30? La Madrid sunt la putere cei din Partidul Popular, iar în Uelva, în Andalusia, sunt socialiștii la putere. E singura diferență. Mijloacele de comunicare însă sunt aceleași și la Madrid și la Uelva și e inevitabil. Eu nu am fost în alte vizite în Spania. Doamna Ocan a fost la Valencia. Ne poate spune dacă au fost acolo reprezentanții presei. Deci, din câte știu eu, nicio misiune în Spania nu a fost secretă. Un alt lucru însă e comportamentul deputaților. Doamna Gruni s-a comportat în mod obiectiv, a fost corectă, deci atunci când a luat legătura cu mijloacele de comunicare, a dat dovadă de o atitudine chipzuită. Deci aceste vizite nu sunt un instrument de agitație politică sau de propagandă în niciun caz. Cel puțin grupul nostru politic încearcă uh, întotdeauna să se comporte cât mai riguros și științific cu putință. Uh, Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, atunci îl invităm pe domnul Rupert din partea... Aba nu, mai dorește cineva să ia cuvântul. Intervenție fără microfon. Roberte. Eh, Roberta, mă numesc. Bună ziua tuturor membrilor Comisiei pentru Petiții. Îi salut pe cei care au intervenit și aș vrea să vă expun faptele pe care le cunoașteți. Comisia a anchetat situația ce s-a întâmplat în ultima vreme. Am trimis o scrisoare în cadrul procedurii de încălcare, procedură deschisă în anul 2008. Comisia a primit informații detaliate privind condițiile de aplicare asupra acestor substanțe care se află în jurul râului Tinto. Ideea este să examinăm modul în care autoritățile competente aplică aceste măsuri privind uh, acordarea unei autorizații de mediu integrată din mai 2009. Deci încercăm să vedem cum se pune în practică legislația medio-ambientală pentru aceste substanțe. Să vedem de asemenea care este situația directivei cadru pentru deșeuri și directiva IPSS. Deci în acest sens nu există noutăți, însă Sperăm ca în următoarele săptămâni să ne încheiem analiza. Alte noutăți care pot interveni astăzi aici la Comisia de Petiții vor veni din partea colegilor mei de la Direcția Generală pentru Energie. Aceștia au făcut o vizită, o inspecție, în baza articolului 35 a tratatului Euroatom. Le dau cuvântul colegilor pentru ca ei să vă transmită date informate. Deci cei de la DG Energy vor lua cuvântul acum. Domnul Kill. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum bine știți, în septembrie a anului trecut, Direcția Generală Energie a făcut o vizită de inspectare la Uelva. Raportul va fost pus la dispoziție în mod neoficial, pentru că versiunea oficială se mai lasă așteptată puțin, însă în curând va fi publicată pe pagina noastră de internet. Colegul meu, Eberhard Henrich, care stă lângă mine, a fost personal la fața locului și vă poate transmite mai multe impresii în mod direct, impresii care se referă la aspectele radiologice și nu la alte aspecte de mediu. Trebuie să subliniez acest lucru. Mulțumesc, domnule uh, Henric. Mulțumesc. Impresiile mele coincid în mare măsură cu cele din raportul dumneavoastră, cu o excepție, și anume noi nu am luat legătura, nu am avut contact cu petenții și asta din motive cât se poate de clare, pentru că misiunea noastră a fost o misiune care se baza pe uh, articolul 35 din uh, tratatul Euratom, independentă de petiții și înaintarea acestora. Recomandările pe care le-am făcut noi în raportul nostru se referă la siguranța pe termen lung și în acest context am uh, sentimentul personal că această siguranță, această asigurare pe termen lung, care se referă nu la 10-15 ani, ci la sute de ani, aceasta are nevoie de uh, mai multă pregătire efectuată de către autorități, atât în ceea ce privește finanțarea unei perioade atât de lungi de timp, cât și în ceea ce privește acoperirea administrativă a unei perioade atât de lungi de timp. Mulțumesc, domnule Henry. Doamna Oman, Oken, o uh, scurtă observație. Sunt uh, foarte presionată de faptul că domnul Boștinaru a reușit să citească acest text. Um, atunci când am ajuns în Spania, eu nu am reușit să fac acest lucru, însă este păcat că a trebuit să treacă atâta timp până să îl citim. Este păcat că nu este public. Uh, avem nevoie de răspunsuri, iar um, la săptămâna trecută am primit niște răspunsuri din partea Universității din Uelva. Aceștia au spus că există anumite dovezi referitoare la conținutul uh, acestor substanțe, cred că trebuie să analizăm aceste lucruri. A fost o procedură nemulțumitoare pentru că nu am putut confrunta uh, persoanele cu informațiile din acest raport. Deci lucrurile au fost diferite de modul obișnuit în care procedăm. Sper că acum vom putea beneficia de aceste informații, vom putea adresa întrebări pentru a avea un feedback de la această doamnă. Am uitat numele ei, o doamnă din comunitatea științifică, care a participat la ultima întâlnire pe care am avut-o la Uelva. Domnule Boștinaru. I will speak now in Romanian. And I would like to... Voi vorbi în română și aș vrea să întreb reprezentantul Comisiei următorul lucru. Poate că vorbesc totuși în engleză. Deci, în primul rând, de ce a fost nevoie de atât de mult timp pentru a avea acest raport? Noi am cerut să se facă acest raport în septembrie sau octombrie, dacă nu mă înșel și am avut până la urmă proiectul de raport, acest rezumat, cu câteva zile înainte de deplasarea noastră către Uelva. Prima întrebare. Cea de-a doua întrebare acum. Eu mă bizui pe declarațiile și rapoartele comisiei sau pe cele care le avem de la guvernul spaniol sau de la Autoritatea, Autoritatea Națională privind siguranța nucleară din Spania sau Euro, Euroatom. Însă, ce credeți despre raportul venit din partea unui laborator francez, CREL, un laborator francez, de ce cifrele pe care le dă acest laborator francez sunt atât de diferite față de cele pe care le dețineți dumneavoastră. Și cea de-a treia întrebare, acel, acea doamnă din comunitatea științifică de la Uelva, dumnea ei a menționat un studiu empiric bazat pe 130 de cazuri. Studiu care arată clar că există un fel de relație între um, acea, acel um, depozit din Huelva și cazurile legate de anumite boli și de prezența metalelor grele în uh, corpul uh, uman. Deci doar 130 de cazuri au arătat acest lucru și această relație. Deci ne puteți spune dumneavoastră că pe viitor această, acest depozit de stocare nu va afecta sănătatea celor care trăiesc în Huelva? Soluția tehnică aplicată și implementată pentru acest depozit de stocare, credeți că este suficientă? oferă suficientă protecție pentru a evita pe viitor efecte acumulative legate de prezența metalelor grele și a altor elemente radioactive. Deci pe viitor, populația care trăiește în regiunea la Uelva va fi sau nu afectată? Eu, bineînțeles, uh, respect contribuția dumneavoastră și eforturile dumneavoastră de cercetare, însă noi, Parlamentul European, trebuie de asemenea să ne concentrăm pe problemele și pe îngrijorările pe care le au locuitorii din La Uelva. But, um, Ținând cont că nu avem mult timp la dispoziție, dau cuvântul întâi pe scurt domnului Meier și apoi așteptăm răspunsul din partea dumneavoastră. Gracias. Vă mulțumesc. În primul rând, Aș vrea să îi spun un lucru Comisiei Europene. Știți că a existat o dezbatere destul de majoră privind uh, deversarea de fosfogips. Firma respectivă a spus că era un produs industrial, iar eu cred că această substanță este calificată drept deșeu de către Comisia Europeană. E o diferență clară între un rezidu și un produs industrial. Un alt lucru. Mă bucur că în studiul Euratom Comisia a spus clar că soluțiile nu au cum să fie pe 10 sau 20 de ani, ci niște soluții pe, pentru secolele viitoare. Asta ne arată cât de multe probleme există și ne indică faptul că acum trebuie să se vină cu niște soluții serioase, clare. Direcția Generală Spaniolă i-a spus acestei firme, acestei întreprinderi, că nu uh, acționa bine atunci când ascundea acest fosfogips, că trebuiau făcute eforturi pentru regenerarea terenului respectiv. Aceasta este poziția actuală, poziție încă deschisă pe care trebuie să o sprijinim pentru a fi pentru a da o anumită certitudine pentru următoarele sute de ani. Derivații din fosfogips și din cenușel, cenușa respectivă sunt uh, substanțe foarte periculoase. Trebuie să avansăm, să vedem clar care este impactul acestor substanțe. Comisia Europeană trebuie să vadă dacă într-adevăr tot ce s-a făcut în Spania este conform și este omologabil cu ceea ce se face în Uniunea Europeană. Să dumneavoastră nu ați făcut niște măsuritori directe privind nivelul de radiație acolo. Mulțumesc! Vreți să răspundeți? Mulțumesc. Din punctul de vedere al Direcției Generale Energie, referitor la prima întrebare, pot să răspund și anume de ce raportul a ajuns atât de târziu și avea într-o versiune preliminară la dumneavoastră. Există un conflict pentru că există un drept uh, de comentariu al autorităților spaniole și uh, acest termen de uh, șase săptămâni nu s-a scurs încă. Însă sper că ați fost de acord cu faptul că am fost flexibili, nu am susținut că trebuie să respectăm acest termen, ci v-am furnizat această versiune preliminară despre care sperăm că nu se va mai schimba. Sperăm că v-a fost de folos deci această versiune preliminară în vizita dumneavoastră. În ceea ce privește celelalte aspecte privind întrebările uh, legate de aspecte radiologice, colegul meu Henry vă poate răspunde. Mulțumesc. Referitor la a doua întrebare, privind raportul uh, laboratorului francez, Crerat, valorile care au fost măsurate nu sunt atât de diferite față de valorile oficiale măsurate de către autorități. Dificultatea constă în faptul că în acel domeniu am observat că măsurătorile nu pot fi efectuate mereu în același punct. Deci s-au luat puncte diferite, iar conținutul de apă nu este întotdeauna același. Deci sursa nu este mereu aceeași, așa încât apa provine din diferite surse, din diferite zone și este influențată de către precipitații, de către ploaie. Modul, ploaia aceasta trece prin diferite straturi, așa încât în puncte diferite, în momente de timp diferit, duc la rezultate diferite ale măsurătorilor. Valorile de la creat nu sunt atât de diferite față de valorile de măsurare pe care le-am uh, observat noi la CSN. A treia întrebare. De ce nu facem propriile măsurători? Pentru a răspunde la aceasta, Uh, vreau să vă spun că această sarcină nu se regăsește în programul nostru. Sarcina noastră nu constă în uh, prelevarea de probe și în măsurători. Acest lucru ar fi fezabil, însă nu este treaba noastră. Noi doar verificăm măsurile și instalațiile care există, cum se prelevează probele, dacă modul de prelevare este reprezentativ, modul în care se fac măsurătorile în laboratoare, dacă tehnologia corespunde standardului tehnic și așa mai departe. Deci aceasta este sarcina noastră. Raportul referitor la acestea se realizează cât se poate de repede în urma unei asemenea misiuni. Acest raport însă pentru a clarifica dacă nu au apărut neînțelegeri, se transmite întâi fiecare autorități, iar aceste autorități îl distribuie mai departe celorlalți parteneri. Deci o vizită la un laborator poate fi evaluată, rezultatele pot fi evaluate numai de către laboratorul respectiv. De aceea durează mai mult până când uh, are loc evaluarea primului nostru proiect de raport, până ce aceasta se reîntoarce la noi, iar apoi noi construim răspunsurile noastre pornind de la aceste completări și corecții care au fost făcute, pe care le inserăm în raportul nostru, cu aceasta dorim să realizăm un raport bun în care să se regăsească afirmații relevante, oficiale, referitoare la um, reprezentanța permanență, către care dorim să uh, trimitem raportul. Cu aceasta avem o garanție că nu s-au strecurat greșeli în raportul nostru, cel puțin nu greșeli evidente, însă doresc să stabilesc cu claritate că dacă suntem convinși de un anumit punct, atunci acela rămâne în raport. Nu se întâmplă ca un uh, stat membru să uh, ne decline nouă competența în vreun fel. Mulțumesc! pot să adresez o întrebare? Aprecierea, evaluarea acestor rezultate științifice ar putea fi fost realizată mai bine, nu neapărat cu această ocazie, sau po- dar poate pe viitor. Deci, s-ar putea realiza mai bine dacă probele sau evaluarea care este făcută de către uh, grupurile de oameni de știință specifice. Dacă ar fi acesta mandatul noastră, treaba noastră, să realiza lucrurile mai bine? Fizică. Pentru mine, în calitate de fizician, este fascinant un anumit lucru. Deci pentru mine ar fi extraordinar să pot să prelevez probe uh, personal. Le-aș putea analiza personal în laborator. Pentru că eu am lucrat ani de zile personal într-un laborator. Noi avem o colaborare foarte bună cu ITU de la Karlsruhe unde s-ar putea face asemenea măsurători și de asemenea și cu cei de la Hill. Deci există posibilități, însă interpretarea articolului 35 nu se realizează astfel. Acolo se specifică că noi putem controla facilitățile, însă nu putem uh, controla valorile astfel încât tratatul, de la EU, tratatul Euratom nu reprezintă o bază simplă pentru noi. Noi nu putem preleva probele și nu le putem uh, da către măsurare într-un uh, serviciu al Comisiei. Uh, now we go to next... Bun, trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Acesta Um, vine din partea stângii unite, din Galicia, Spania. Adresat, petiția a fost adresată de către o doamnă petiționar care nu este prezentă. Doamna Roberte va vorbi din nou despre aceasta. Eh, la petición 1322. Petiția 1322 din 2007 se referă la o stație de regă zeificare în estuarul râului Ferol. A fost o problemă anchetată de către poziție, de către comisie, mă scuzați, s-a deschis uh, o anchetă în urmă cu ceva timp, în 2001 mai exact, și s-a agentat uh, procedura de evaluare asupra mediului, procedurile adoptate în cadrul acestei proceduri, s-a văzut care era impactul asupra fundului mării. De asemenea, această stație de regazificare era apropiată de mare, iar comisia a ajuns la concluzia că nu se putea considera o lua în considerare o încălcare a directivei. SVSO 2 și directiva de valoare a impactului. Acestea sunt uh, directivele implicate. S-a făcut uh, o nouă plângere privind aplicarea a două articole din directiva SVSO, articolul 12. Serviciile comisiei au luat legătura cu autoritățile competente pentru a solicita informații în legătură cu punerea în aplicare a acestor două articole din directiva SEVESO. Ancheta privind procedura de evaluare asupra mediului uh, se încheiase. Aș vrea să vă reamintesc că articolul 8 din uh, directiva SEVESO se referă la efectul domino și la nevoia de a evalua în mod corect posibilitatea de a avea un astfel de efect domino în caz de accident, într-un context în care există mai multe instalații care prezintă un anumit uh, potențial de risc pentru împrejurările respective. Aș vrea să vă reamintesc de asemenea și conținutul articolului 12, în care autoritățile sunt îndemnate să facă eforturi de amenajare urbanism, a urbanistică pentru uh, aplasarea unor instalații industriale care țin de competența directivei SVSO2. În răspunsul autorităților uh, se arată că cele două articole au fost respectate, iar instalațiile care ar putea face obiectul unui efect domino uh, au uh, fost uh, analizate, s-a făcut un studiu de impact. E vorba aici de informațiile necesare pentru populația care ar putea fi afectată, e vorba și de conducta care ar putea fi afectată. În ceea ce privește articolul 12, informațiile transmise de autoritățile spaniole se referă la existența multor documente legate de controlul urbanizării, legate de utilizarea solului în zona afectată. Comisia a l-a informat pe cel care a inițiat această plângere în legătură cu faptul că aceste două articole nu sunt încălcate. Ieri, Comisia a primit uh, noi informații suplimentare din partea petentului. Deocamdată nu am putut să examinăm aceste informații primite ieri la 5 după amiaza. Serviciile comisiei, în orice caz, își au angajamentul să-și continue munca de analiză exhaustivă a informațiilor transmise de către petent și dacă apar noi elemente, bineînțeles, uh, vom da curs acestora și vom lua din nou legătura cu autoritățile spaniole, le vom întreba um, ce proceduri sunt uh, aplicate. Deci, vă repet, în momentul de față nu am putut uh, examina informațiile atât de numeroase pe care l-a transmis ieri petentul. Aș vrea să vă spun de asemenea că există și alte aspecte pe care Comisia nu le-a examinat, țin de uh, legislația națională, vorba de anumite plângeri legate de corupție, de utilizarea nepotrivită a solului, de nerespectarea legilor de amenajare teritorială. Deci toate acestea nu țin de legislația comunitară aplicabilă, care se referă doar la directiva SVSO2 și la directiva privind evaluarea de impact asupra mediului. Vă mulțumesc! Thank you, Mrs. Ruberte. Mulțumesc, doamnă Roberte. Domnule Meyer. Eh, Vă mulțumesc. Într-adevăr, și eu cred că această petiție trebuie să rămână deschisă deoarece au uh, apărut noutăți, sentințe ale tribunalelor în primul rând. Terenurile unde se află această stație nu au, nu au autorizație pentru aceste activități de uh, regazeificare, conform unui tribunal din, Col- din Galicia, deci există două sentințe în acest sens. Asta deoarece nu, s-au, nu s-a făcut în studiul de impact asupra mediului. De asemenea, nu au un permis de captare a apei uh, mării, apă sărată care este folosită pentru gazeificare. Și, spre deosebire de centrala de la Bilbao, administrația a considerat că nu era nevoie de o astfel de autorizație. Știți că în acest estuar, odată ce intri, ești ca într-o pâlnie. Iar planul de urgență este redactat uh, în funcție de norma CPR privind industria chimică și nu în funcție de legislația legată de manipularea, stocarea și transportul, și transportul gazului lichefiat. Deci nu sunt uh, îndeplinite criteriile legislației uh, existente. Există locuințe la 90 de metri, conform normelor europene ar trebui să fie 2000 de metri, 7000 de persoane, deci locuiesc uh, pe o rază de 2 km. Dacă e să ne gândim la un plan de urgență exterior, la care se referă petenții care nu au putut să vină aici din cauza unei neînțelegeri legate de rambursarea deplasării, problemă pe care sper să, vă, să o soluționăm. Deci foarte multe organizații uh, se află în spatele acestei petiții, uh, după cum a spus reprezentanta Comisiei Europene, au fost trimise ieri noi informații, deci de aceea cer ca această petiție să rămână deschisă. Domnule Iturgais, vă mulțumesc. Bine, măcar că am rămas noi aici la prezidiu. Văd că ceilalți au uh, plecat, cu excepția domnului Luis Ianes. Această petiție trebuie percepută în funcție de conținutul acesteia. Poate că e o petiție nepopulară. Putem discuta despre faptul dacă această petiție ne place sau nu, dacă e frumoasă sau urâtă. Însă, Comisia a confirmat un lucru și anume că toate planurile erau corecte, că nicio directivă nu a fost încălcată, deci Comisia, care trebuia să stabilească acest lucru, a spus clar că petiția trebuie închisă. Așa am considerat și noi. Comisia Europeană a spus acum că a primit foarte multe documente, foarte multe informații uh, recent uh, și că nu a avut timp să studieze aceste informații. Domnul Meyer, în funcție de regulile jocului, cere ca această petiție să rămână deschisă și dacă un deputat cere acest lucru, petiția trebuie să rămână deschisă. Eu însă insist uh, că ar fi mai bine să o închidem în lumina celor spuse de comisie. Însă dacă domnul Maier cere să rămână pe rol această petiție, atunci să rămână deschisă, însă să arătăm clar în scris că la Comisia Europeană nu a fost uh, timp suficient pentru a analiza noile informații primite. Dacă nu sunt obiecții din partea membrilor, care nici măcar nu sunt aici, atunci uh, sunt de acord să trecem mai departe. Mai avem uh, procesul verbal? Nu, nu avem. Atunci, începem cu punctul 11 în sesiunea de după masă.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 Domnul s a făcut o propunere și anume să continuăm cu punctul 11, doar 11, da? În limba engleză, fără interpretare. Sunteți de acord? Da. Bun. Mr. Block, Block. Okay. Please. Madam Chair, I'm in your hands whether you want it now or in the afternoon. I would. Okay. Uh, you will recall that uh, the petitioner submitted in several packages his concerns about